În acest proces ne-am bazat pe lucrătorii umanitari și vreau să-mi exprim recunoștința față de cei care și-au pus în pericol viețile pentru a ajuta poporul din Haiti. Îl susținem și pe domnul comisar Pibalgs în legarea ajutorului cu reabilitare și dezvoltare prin uh, fondul uh, din Fondul European pentru Dezvoltare 2B, care va fi legat de ajutorul umanitar. Și vreau să subliniez că am examinat uh, în întregime situația din Haiti ca să putem să-i ajutăm pe cei de acolo în imediat, dar și pentru a pune bazele uh, redresării pe termen lung. Vă mulțumesc! La parola! Mulțumim! Are acum cuvântul domnul comisar Pibalx. Doamnă președintă, stimați deputați, și noi ne aducem contribuția pe frontul luptei pentru reconstrucție. 600 de milioane de euro din cei 1,2 miliarde de euro promiși la New York au fost deja trimiși în Haiti și în jur 330 de milioane de euro au putut să fie obținuți din partea statelor membre. E vorba de noi angajamente. Inițial am anunțat 450 de milioane de euro, dar am considerat că această sumă de fapt trebuie să fie mărită până la 522 de milioane de euro. Din această sumă pentru care ne-am angajat deja 327 de milioane au fost garantate. Și încercăm să proiectăm, să finanțăm, mă scuzați, acele proiecte bine țintite și care pot cu adevărat să dea roade pe teren în ce privește reconstrucția după seism. Și am putut să plătim 74 de milioane de euro concret în 2010. Cred că situația din Haiti s-a îmbunătățit un pic Toată lumea trebuie să fie conștientă de faptul că situația era deja deosebit de dificilă înainte să aibă loc cu tremurul de pământ. Și după această catastrofă naturală, lucrurile s-au înrăutățit. Am avut după aceea trecerea uraganului Thomas și epidemia de holeră, precum și instabilitatea politică din cauza a ceea ce s-a întâmplat în timpul alegerilor. Deci, condițiile de pe teren sunt deosebit de dificile. Trebuie să ne mai gândim și la alți factori. Mai întâi, ajutorul pe termen mediu și lung pentru reconstrucție va dura 3 până la 5 ani și, în general, uh, finanțarea propriu-zisă, deblocarea creditelor ia mai mult timp. Noi ne-am angajat să punem la dispoziție fonduri, să finanțăm proiecte, să acordăm asistență tehnică pentru organizarea uh, licitațiilor, pentru că noi considerăm că se va ajunge până la 150 de milioane de euro de bani concret uh, deblocați în cursul anului în curs. În primul rând, noi vrem să ajutăm guvernul să poată să funcționeze astfel încât el să poată să furnizeze serviciile de bază, canalizarea, îngrijirile de sănătate, serviciul de poliție și existența funcționarilor publici. Apoi ne concentrăm pe reconstrucția uh, infrastructurilor strategice și vrem să consolidăm mecanismele de protecție civilă și să permitem acestei țări să reziste mai bine în cazul producerii altor asemenea crize. Suntem convinși că acum lucrurile s-au mai îmbunătățit. Suntem de asemenea ferm convinși că avem nevoie de un guvern uh, um, haitian care să fie unul stabil și cu adevărate competențe. Deci trebuie să consolidăm guvernanța. Și de aceea trebuie să acordăm și ajutor bugetar Haitului. Și trebuie să investim, cum spuneam, foarte mult în reconstruirea infrastructurii, mai ales în reconstruirea drumurilor. Putem să tragem învățăminte, să vedem cum putem să uh, ne ameliorăm. Da, putem poate să programăm mai bine acțiunile noastre pe teren. Acum finalizăm un nou asemenea program de acțiune cu statele membre. Participăm de asemenea la Comisia Interimară pentru Reconstrucția Haitiului și considerăm că această participare a noastră va permite accelerarea eforturilor de reconstrucție. Dar noi ne dorim în primul rând să fie îndeplinită această precondiție și anume această țară să fie stabilă din punct de vedere politic și să aibă instituții funcționale. Doamnă președintă, este evident că putem să facem lucrurile mai bine, mai ales că acum avem mai multă experiență și ne vrem să ne respectăm promisiunile făcute și angajamentele pe care ni le-am luat și facem tot ce putem pentru a ne arăta la înălțime. Suntem pe drumul cel bun și eu cred că în anul 2011 veți putea să constatați schimbări radicale pe teren, mai ales faptul că va exista stabilitate politică în Haiti, pentru că asupra acestui obiectiv ne concentrăm noi eforturile. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule comisar, spune doamna președinte. Acum dau cuvântul oratorilor în numele grupurilor politice. Îi rog pe toți să-și respecte timpul alocat, deoarece în această seară sunt multe puncte pe ordinea de zi. Începem cu grupul Uh, PPE și are cuvântul doamna Strifler pentru două minute. Oui, monsieur le président, madame... Domnul, doamnă președinte, doamnă comisar, domnule comisar, la un an după cutremur, Haiti continuă să se află într-o situație de urgență. Reconstrucția încă nu a început. Având în vedere că structura statală nu există, nu există voință politică în rândul autorităților și suficient ajutor din partea autorităților internaționale um, fără decizii majore, uh, fie că e vorba de exproprierea proprietarilor terenurilor, nu se pot uh, nu se, poate, nu se pot ridica tonele, milioanele de tonele de moloz. ONG-urile nu mai pot să continue să înlocuiască statul din Haiti. Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce poate pentru a sprijini un proces electoral legitim și transparent, pentru a garanta stabilitatea și voința politică de care este nevoie pentru reconstrucție. Trebuie să ajutăm viitoarele autorități din Haiti pentru a-și organiza instituțiile, pentru a regăsi un echilibru la toate nivelurile, pentru a instaura o democrație perfect operațională de-a lungul întregului proces de reconstrucție. În plus, este esențial ca Comisia Europeană, ca membră a Comisiei Interimare pentru Reconstrucția Haiti și având în vedere contribuția sa financiară, să intervină pentru a accelera Um, pentru implementarea mandatului acesteia. După cu tremur, Comunitatea Internațională a hotărât să construiască Haiti altfel, fără a repeta erorile trecutului. Trebuie uh, să luptăm împotriva cauzelor profunde a sărăciei în Haiti. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele sugeriștilor și democraților are cuvântul doamna Crețu, un minut și jumătate

Acum, în numele grupului ALDE, domnul Gheran pentru două minute. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Cei doi comisari au făcut declarații de mare calitate și atunci pot să vă limitez la două observații. La un an după ce a avut loc tremurul de pământ, este în Haiti numai un munte de moloz. Știm foarte bine că această țară s-a confruntat cu dificultăți considerabile. Știm de asemenea că nu numai victimele civile au fost de deplâns în urma cutremurului de pământ, ci și instituțiile statului. Existau o mulțime de dificultăți structurale în această țară și mai ales carențe de guvernanță. Putem astăzi să înțelegem care erau provocările de pe teren. Cine este vinovat pentru această situație? Chiar dacă există circunstanțe atenuante, primii actori care trebuie arătați cu degetul, uh, primii vinovați, ca să spun astfel, sunt instituțiile statului haitian, statul în sine. Noi trebuie să fim un complement la acțiunea acestui stat și la acțiunea guvernului său și nu să îl înlocuim. Uniunea Europeană a fost la înălțime, nu s-a mulțumit numai să facă anunțuri și uh, să promită lucruri, ci și-a și ținut promisiunile. Noi trebuie să facem în așa fel încât statul haitian să poată să iasă din incapacitatea sa de a fi un stat dependent de ajutorul extern. Dar cred că acest lucru nu se poate face în numai câteva luni. Vă mulțumesc. Acum, în numele grupului Verzilor, doamna Sargentini pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. De fapt, întrebarea este cum putem recrea un stat? Cum putem reconstrui un stat prăbușit, cum este cel din Haiti? Cum putem vorbi despre reconstrucția unei democrații dacă nu a existat niciodată o democrație? Nu avem cu adevărat uh, o soluție în ciuda sumei pe care am oferit-o ca și consolare. Oamenii au fost intimidați și acest lucru nu ajută în așa numita reconstrucție a statului. Poziția femeilor și fetelor înainte de cutremur era deja teribilă și pe lângă aceasta violența sexuală împotriva femeilor și fetelor în tabere atinge niveluri incredibile. een niet. En wat is nou ons antwoord? Nu putem să mai uh, permitem acestei situații să continue. Avem uh, un eh, dezastru teribil și de un an de zile încercăm să ne implicăm în reconstrucție, dar lipsește capacitatea de organizare. Oamenii continuă să supraviețuiască într-o situație de urgență. Lipsește ceva nu sunt lucruri care pot fi făcute peste noapte, e nevoie de eforturi majore. Nu putem reconstrui această țară dacă uh, nu există democrație, nu există lideri în această țară. Doresc să urez toate bune uh, ambilor comisari în uh, toate eforturile lor. Mulțumesc în numele conservatorilor și reformiștilor are cuvântul domnul Deva. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că avem din nou această dezbatere, am mai avut-o recent. Arată că suntem preocupați de poporul din Haiti. Evident, suntem mai preocupați noi de poporul din Haiti decât este preocupat guvernul din Haiti de poporul din Haiti. Vorbim despre responsabilitatea de a proteja, de a proteja împotriva crimelor în masă și a dictatorilor cu tendințe de genocid. Dar cum facem să protejăm cetățenii de guverne ineficiente și corupte cărora nu le pasă de poporul lor? Sunt milioane de persoane fără adăpost în Haiti. Sute de mii au murit, sute de mii sunt răniți și numai 5% din moloz a fost curățat. 15% din case au fost reconstruite într-un fel sau altul. Și dacă guvernul din Haiti nu uh, dă doi bani pe propriul popor, atunci trebuie să folosim conceptul de responsabilitate de a proteja. Dacă nu facem acest lucru, este absurd să îi rugăm pe cei doi comisari excelenței noștri să tot vină la Parlament și să ne spună ce pot și ce nu pot să facă, când capacitatea lor de a face ceva este atât de fragilă când se petrece un cutremur, în primul rând trebuie curățat molozul și pentru a curăța molozul e nevoie de uh, mașinării complicate, buldozere, elicopteruri, trenuri și de asemenea de competența de a utiliza toate acestea, acestea, de a conduce mașinile. Dacă nu sunt persoane care sunt în stare să o facă, trebuie să aduci din altă parte persoane care să le conducă și mașinile respective și mașinăriile să fie operate. Însă cei din stânga acestui parlament nu ne lasă să o facem. Și nu poți să te aștepți ca cei de acolo să conducă tractoare și să ridice uh, molozul cu excavatoare. Deci, avem argumente clare și trebuie să luăm măsuri practice. Mulțumesc. Din partea GUE NGL, Doamna, domnul Ena, trei minute. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În urmă cu un an și câteva zile, în Haiti am fost martori unei catastrofe teribile. Trebuie să salutăm curajul acestui popor, precum și elanul mondial de solidaritate față de această insulă. Și ca de obicei, cei mai săraci au dat cel mai mult. Vreau să adresez mulțumiri statului cubanez și poporului cubanez pentru faptul că s-au implicat atât de mult. Până în prezent, brigada medicilor din Cuba au uh, putut îngriji mai bine de 50.000 de persoane și au construit 76 de spitale de campanie în care pot să lucreze medicii uh, din Haiti și cei din Cuba. Și să nu uităm faptul că până și Norvegia a cerut Cubei să intervină în locul ei. Ar fi bine ca Uniunea Europeană să se inspire din modelul Cubei, în loc să se ascundă în spatele unor declarații pompoase, care de fapt nu fac decât să ascundă puținul ajutor pe care l-am acordat, pentru că de fapt nouă ne pasă numai de interesele noastre economice, în detrimentul adevăratei reconstruiri a infrastructurilor din Haiti și a economiei sale. Și este foarte ciudat că Franța și Statele Unite ale Americii dau lecții, pentru că să nu uităm faptul că ar trebui să se producă o asemenea catastrofă de proporții pentru ca Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional să hotărească în sfârșit să anuleze datoria acestei țări în Haiti am văzut că dreptul de amestec în treburile interne în numele ajutorului umanitar și-a dovedit limitele. Și de asemenea Haiti a arătat care sunt limitele uh, Organizației Națiunilor Unite. Aici trebuie să construim o economie care să corespundă nevoilor acestui popor. 11,5 miliarde de dolari au fost promiși din partea comunității internaționale pentru reconstruirea acestei țări. Până la urmă, trebuie să vedem despre ce fel de reconstruire vorbim și ce cotă parte din acești bani a ajuns pe teren, cine hotărăște care sunt proiectele finanțate. Va trebui să asistăm din nou cum uh, haitienii rămân, uh, haitienii, mă scuzați, rămân în șomaj pe când se stabilesc uh, pe teritoriul lor noi mari companii internaționale, singurele care au putut să uh, îndeplinească condițiile din uh, um, licitațiile organizate de comunitatea internațională, ar trebui să dăm posibilitatea democrației din Haiti să renască și aceasta să fie opera respectivului popor. Haiti a fost pionier în lupta împotriva colonialismului, au reușit să se elibereze singur de colonialismul francez și să nu uităm că această țară a trebuit să plătească mai mult de 20 de, echivalentul la 20 de miliarde de euro actual pentru a compensa pe foștii colonizatori de pierdere pe care le-au avut de suferit atunci când au trebuit să plece din această țară. Noi avem o datorie morală, politică și economică față de această țară și trebuie să ne achităm de această datorie. Mulțumim în numele grupului EFD, domnul Belder, pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. La un an după acest cutremur uh, teribil în Haiti, reconstrucția merge foarte încet, chiar dacă s-au făcut progrese. Populația din Haiti avea nevoie urgentă de ajutorul nostru și are și mai multă nevoie de ajutorul nostru acum, uh, având în vedere epidemia de holeră. Dar, din păcate, această țară depinde prea mult uh, de ajutorul alimentar, lipsește energia și banii necesari pentru a investi în uh, infrastructura locală și în reconstrucție. Microcreditele reprezintă un instrument care ar putea ajuta populația din această țară. Este Comisia de acord uh, cu această poziție? Raportul de evaluare a Organizației uh, Statelor Americane uh, tocmai a fost publicată. Cum evaluează Comisia acest raport și recomandările din acesta pentru reconstrucția acestui țăr? Un ziarist olandez a publicat săptămâna trecută o carte despre Haiti. În această carte spune Haiti trebuie să reușească. pentru, uh, spune acest lucru pentru a încuraja populația din Haiti să reziste. Critic. Mulțumesc. Uh, acum au cuvântul ceilalți oratori înscriși la cuvânt. Mai întâi domnul Kaczmarek, două minute. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană nu a uitat de Haiti suntem încă cea mai mare sursă de ajutor umanitar pentru această țară. Din păcate, Haiti se află încă într-o situație politică și economică foarte gravă. S-au desfășurat activitățile pentru Haiti în două faze. În primul rând, ajutarea persoanelor cu nevoile cele mai urgente și în a doua fază, S-a pus și se pune accentul pe reconstrucție economică și politică, cel puțin așa ar fi trebuit să se întâmple, însă din cauza epidemiei de holeră, din cauza uraganului și a instabilității politice, inclusiv a problemelor religioase, reconstrucția și ajutorul umanitar durează mult mai mult decât anticipaserăm. Așadar, cea de-a doua fază nu a putut să fie desfășurată în ritmul dorit. Criza din Haiti continuă și angajamentul nostru este foarte necesar. Domnul comisar Pibalgs a spus că Uniunea Europeană a semnat până acum pentru uh, angajarea jumătate din resursele pe care am promis că le vom aloca. Deci trebuie să ne îndeplinim și mai departe angajamentele. Sute de mii de persoane încă locuiesc în tabere provizorii și uh, uh, o sută de mii de persoane au murit de holeră. Reconstrucția trebuia să fie bazată pe descentralizare și pe promovarea producției locale, producției agricole locale și noi încă susținem aceste priorități. Trebuie de asemenea să consolidăm ajutorul umanitar. Sunt convins că uh, vom și reuși cu ajutorul comisarilor. Grație la... Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Arsenis pentru minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar, domnule comisar. Haiti este un exemplu unic în istorie și trebuie să înțelegem cu toții foarte bine despre ce este vorba. Nu este numai un simplu caz de criză umanitară, unde ne putem uh, mulțumi cu furnizarea de fonduri necesare și apoi guvernul uh, își va asuma sarcina realizării lucrărilor necesare. E vorba despre o țară complet dezmembrată, unde e o debandadă totală. O țară care are din ce în ce mai multe dificultăți pentru a face față numeroaselor crize care o afectează. Trebuie să fim mai dinamici, trebuie să avem o intervenție mai hotărâtă și să jucăm un rol mult mai pronunțat decât în alte țări și în alte cazuri. S-a vorbit deja de faptul că uh, străzile sunt încă pline de moloz, dar în ritmul în care se desfășoară lucrările va mai dura 5 ani înainte de uh, a fi scăpat de tot molozul. Ori, ar fi foarte simplu dacă am implicat populația, am rezolvat și o mare parte din problema șomajului. Trebuie de asemenea să facem eforturi pentru aprovizionarea cu apă, cu hrană a locuitorilor din această țară pentru că și acești locuitori din Haiti au dreptul să se gândească la viitor și nu numai la supraviețuirea de pe o zi pe alta. Mulțumesc, acum are cuvântul domnul Rinaldi pentru un minut. Comisar. Mulțumesc, doamnă președintele. Stimați comisar, dragi colegi, așa este. Haiti este un caz aparte, diferit, pentru că acum, la un an după această calamitate, ne gândim uh, Uh, la victime pentru a învăța mai bine această lecție. Dar în uh, Haiti nu ne putem aminti nimic pentru că nu s-a întâmplat nimic. Deci la un an uh, de la, nu este un an de la cutremur, ci un an de cutremur. Cutremurul în sine, apoi cutremul sanitar cu holera, cutremurul politicilor puțin transparente și cutremur și din punct de vedere istoric. Acum cu Uh, revenirea uh, unui ca turist miliardar al fostului dictator. Mulțumim, doamnei comisar, pentru prezentarea făcută la Comisia pentru Ajutor. E nevoie de uh, o participare mai intensă a comunității internaționale care să impună obiective și termene limite, dar trebuie implicată și mai mult populația și ONG-urile locale. Deci trebuie să existe un parteneriat între cetățeni și uh, instituțiile internaționale și nu neapărat cu statul care nu este eficient. Are cuvântul acum uh, domnul sau doamna Rivasi. Vă mulțumesc, doamna președintă. În luna septembrie anului trecut am participat la o misiune de observare în această țară și am putut să-mi dau seama care erau uh, uh lucrurile cele mai urgente. Acum trebuie să trecem de la stadiul de urgențe la cel de dezvoltare. Trebuie să uh, reconstruim o țară care nu a fost niciodată foarte stabilă din punct de vedere politic. Așa cum au mai spus și alți colegi, uh, mai rămân 20 de milioane de tone de moloz uh, de, um, degajat de pe străzi și numai un procent foarte mic a fost uh, um, aruncat până în prezent. O altă prioritate este guvernanța și mă bucur de faptul că Uniunea Europeană aduce o mare contribuție la uh, bugetul țării. Trebuie ca efortul nostru financiar să fie mult mai mare pentru că este singurul mijloc pentru a reda poporului din Haiti competențele sale. Apoi, trebuie să putem să furnizăm serviciile publice de bază, precum îngrijirile uh, de sănătate și accesul la educație. Dar nu trebuie să lăsăm pe seama și pe umerii ONG-urilor uh, furnizarea acestor servicii sau oricăror altor servicii de bază pentru populația din Haiti eu îmi doresc să existe o nouă elită care să o înlocuiască pe elita politică uh, coruptă. Deocamdată există o adevărată oligarhie compusă din 20 de familii de oameni corupți care țin între mâinile lor toată economia țării. Haiti trebuie să iasă din această stare de dependență care deja reprezenta o bombă cu efect întârziat înainte să aibă loc cu tremurul de pământ. Cum spuneam, trebuie neapărat să insistăm pentru ca următorul guvern din Haiti să poată să se ocupe de serviciile de educație și de îngrijiri de sănătate. Mulțumim, are cuvântul uh, doamna, mă scuzați, domnul Nicolson pentru un minut. Uh, Mulțumesc. Împreună cu doamna Rivazi am avut onoarea de a conduce o delegație în Haiti și atunci am spus că uh, ce am văzut acolo m-a impresionat foarte profund. Și astăzi vreau să spun câteva lucruri. Trebuie să trecem de la ajutor umanitar la reconstrucție. Și problema aici a rămas blocată. Toată lumea spune lucruri frumoase aici în această seară, dar nu va fi posibil să le realizăm dacă nu facem presiuni asupra celor care trebuie să acționeze, care trebuie să ofere susținerea. Și trebuie să facem eforturi, uh, să facem presiuni asupra ONU ca să acționeze mai repede. Și cred că asta trebuie să se întâmple foarte repede și să fie transmis foarte clar. I-am ascultat pe comisar și au dreptate, avem nevoie de stabilitate politică. Sper și mă rog să o obținem, dar nu sunt convins că se va și întâmpla. Vreau să vă spun că atunci când am fost acolo, poporul din Haiti este un popor minunat. Ne-am uitat la ei la șase dimineața, cum ies din corturi și sunt veseli și curați, își aduc copiii uh, la noi zâmbind și te miri cum de mai pot să zâmbească. Vreau să îi omagiem pe toți cei de acolo de la ONG-uri care își pun viața în pericol. Funcționarii de la comisie, de asemenea, care erau pe teren, au, s-au arătat excelenți. Și nu trebuie să uităm că cei de acolo își riscă viața în fiecare zi ca să îi ajute pe cetățenii din Haiti. Nu trebuie să-i uităm pe cei din Haiti, trebuie să lucrăm pentru poporul din Haiti și să-i ajutăm și dacă e nevoie să uh, ne întrunim aici de încă zece ori pe această temă, atunci să o facem. Vă mulțumesc. Colegi, capisco că il... Stimați colegi, înțeleg că subiectul este foarte pasionant, dar un minut nu trebuie să însemne două minute. Deci vă rog să respectați timpul uh, prevăzut. Are cuvântul acum domnul Preda, două minute. Mulțumesc mult, doamna președintă. Pe 12 ianuarie 2010,

haitienii trebuie consultați în acest proces de construcție. vă mulumesc. Mulțumim. Acum are cuvântul uh, domnul Cortes pentru minut Vă mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Nu vroiam să-mi încep discursul și cred că Înainte de a spune orice altceva, trebuie să-mi aduc omagiul ONG-urilor care sunt pe teren și care fac tot ce pot pentru a ușura viața de zi cu zi a acestui popor. Și au devenit din ce în ce mai eficiente, au câștigat experiență. Avem nenumărate probleme de rezolvat și toate sunt urgente. Este clar acest lucru pentru toată lumea. În primul rând, trebuie să avem un sistem de canalizare acceptabil, pentru că există o amenințare evidentă pentru viața locuitorilor din Haiti. Odată ce vom fi rezolvat problema canalizării, trebuie să ne ocupăm de cea a titlurilor de proprietate. Apoi, avem nevoie să existe în Haiti un guvern legitim, democratic și capabil să negocieze. Știu că nu e ușor să spui uh, că e nevoie de așa ceva și să te aștepți să se întâmple de pe o zi pe alta, dar ca să accelerăm eforturile de reconstrucție din Haiti, avem nevoie de un interlocutor valabil. Și să permitem acestui popor să privească înspre viitor. De exemplu, avem nevoie și de o strategie în domeniul educației pe termen lung. Înainte, uh, educația uh, gratuită și accesibilă pentru toți exista în Haiti și acest lucru trebuie restabilit. Trebuie să putem să punem capăt sărăciei și stării de dependență. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Ziobro pentru un minut. Mulțumesc. Cu un an în urmă a avut loc în Haiti o catastrofă teribilă și anume cu tremurul. 260.000 de persoane au murit, mii și-au pierdut locuințele. Acțiunea de reconstrucție este o întreprindere umanitară gigantică. Haiti nu are nevoie doar de ajutor material și financiar, ci și de reconstrucția administrației și de stabilitate politică, fără de care nu se poate dezvolta. Epidemia de holeră încă amenință mii de persoane. Experiența din Haiti ne arată că nici măcar finanțarea în cantități mari nu este eficientă dacă banii nu sunt bine cheltuiți. Se constată că este necesar un sistem internațional de ajutor umanitar pentru catastrofe uh, de acest tip care pot apărea oriunde. Vă mulțumesc. Grazie, la parola Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Omenreuten pentru minut și jumătate. Intervenție fără microfon. Ok. Mevrouw de voorzitter, me... Doamnă președinte, doamnă comisar, domnule comisar, dragi colegi, când mă gândesc la Haiti, mă gândesc la populația de acolo, dar mă gândesc și la populația europeană care a oferit uh, sprijin uh, populației din Haiti. Mă gândesc la uh, cei care lucrează pentru ONG-uri, care au uh, făcut o treabă extraordinară. Aceasta este partea strălucitoare a medaliei, dar, uh, din păcate, există și o parte mai puțin strălucitoare. E vorba de exigențele și greșelile făcute. În primul rând, la nivelul coordonării. Coordonarea nu a funcționat cum ar fi trebuit să funcționeze când um, e vorba de ajutoarele umanitare. Trebuie îmbunătățită. Mă gândesc la un al doilea aspect, um, cel legat de, în legătură cu coordonarea. E vorba de eficiența ajutoarelor. Cum putem, ce putem să facem pentru ca ajutoarele noastre să fie mai eficiente? Uh, un alt aspect important este corupția, doamnă președinte. Dacă dorim ca cetățenii europeni să ajute, ei trebuie să fie siguri că uh, ajutorul lor va fi folosit în mod adecvat. Ce putem face noi pentru a ne asigura că o mai bună coordonare va reuși să controleze și corupția uh, care erodează sistemul. Și apoi, doamnă președinte, mai avem uh, dimensiunea politică. Fără stabilitate politică, fără um, un, uh, o gestionare uh, fermă a afacerilor publice, nu se va putea reconstrui Haiti. Uh, am văzut cum s-a petrecut uh, primul tur al alegerilor. Aș vrea să știu acum cum funcționează coordonarea noastră cu uh, alți actori internaționali, cu Organizația Statelor Americane, de exemplu, pentru a asigura că turul 2 de alegeri se va petrece în condiții mai bune. Am promis solidaritatea noastră celor din Haiti, trebuie să rămânem și acum solidari. Mulțumesc! Onore. Mulțumesc, are cuvântul doamna Estrela, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președintă, doamnă și domnule comisar, dragi colegi. Cutremurul de pământ a afectat Haiti și a provocat această foarte gravă criză umanitară. Daunele nici măcar nu pot fi cifrate. Comunitatea internațională a promis mult, dar pentru moment nu a dat decât foarte puțin din ce a promis. E greu de înțeles de ce reconstruirea este atât de lentă. În ciuda bunăvoinței comunității europene și în ciuda, în ciuda activităților ONG-urilor prezente acolo. Situația s-a agravat apoi din cauza epidemiei de holeră și din cauza instabilității politice, care uh, s-a înrăutățit după uh, alegeri și au dus la declanșări violente și la uh, înrăutățirea situației femeilor și copiilor, care sunt primele victime a acestor confruntări violente. Trebuie să insistăm mai mult pe ajutorul acordat categoriilor celor mai vulnerabile ale populației. Și în plus trebuie să permitem acestei țări să aibă o bună capacitate de prevenire a catastrofelor pe termen lung. Iată de ce salut propunerile recente făcute de către Comisie pentru crearea unei capacități de răspuns europeană la crizele civile. cu punerea la punct a unor planuri de emergență și a unor forțe civile de intervenție rapidă. Prin urmare, Uniunea Europeană, prin intermediul unor centre de criză și ajutor umanitar, va putea să participe mai bine la Uh, prevenirea unor situații de risc și pentru uh, reconstruirea acelor țări care au fost afectate de catastrofe naturale. Și în plus va putea să emită mesaje de alertă rapidă. Mulțumesc, acum are cuvântul domnul Valesa pentru minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. În curând se va împlini un an de când am avut discuția privind coordonarea ajutorului umanitar și reconstrucția Haiti. Așadar, astăzi putem trage concluzia că victimele că victimele continuă să crească, numărul de victime continuă să crească și este posibil să uh, fie o concluzie foarte importantă următoarea. Mai întâi trebuie să punem capăt epidemiei de violențe sexuale. La numai câteva zile după cutremur, 250 de cazuri de viol au fost uh, semnalate și violența este în creștere. Trebuie să ne concentrăm pe acest fenomen inuman și să împiedicăm sex violențele sexuale din Haiti. Cea de-a doua problemă este epidemia de holeră. Numărul de cazuri uh, noi scade, dar asta din cauza uh, anotimpului în care ne găsim. Și mai asistăm și la fenomenul unor pacienți care simulează simptomele de holeră, ceea ce pentru noi e cam greu de crezut. Pentru aceste persoane, o noapte la spital e mai bună decât o noapte petrecută în corturile unde trăiesc astăzi. Iar epidemia de holeră va crește după ce uh, se va schimba anotimpul. Trebuie să ținem cont de toate acestea și să luăm măsuri. Vă mulțumesc! Grazie. Mulțumesc! Acum trecem la procedura spontană de luarea cuvântului. Are mai întâi cuvântul domnul Kelly. Se spune că Dumnezeu îi ajută pe cei care se ajută singuri. Uniunea Europeană îi ajută pe cei care nu se ajută singuri. În Haiti, după cum a spus domnul Deva și alții, guvernul este corupt și se pare că nu-i pasă de propria populație. Noi continuăm să ne implicăm în cooperare cu uh, ONU și, alt, și alte instituții. Uh, domnul O'Brien, uh, un om de afaceri din Irlanda, continuă să joace un rol important acolo dar e nevoie de un guvern funcțional. Trebuie să transmitem guvernului din Haiti că sperăm uh, că îi va urma un guvern mai competent care să conducă reconstrucția. Mulțumesc! Grație, la parola. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Flașicova Benova. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați comisari. Deși după uh, cu tremur au început să se îndepărteze uh, bormanele de moloz, populația din Haiti încă nu are acces la apă, alimentație și îngrijiri de sănătate. Guvernul este instabil și nu uh, sunt uh, nu există valori democratice, democratice. Uh, se uh, răspândește holera, se răspândesc violurile. Este necesar să se împiedice astfel de infracțiuni. Europa trebuie să își continue eforturile de a atenua efectele dezastrului. Trebuie să ne concentrăm pe provocări cum este reconstrucția locuințelor, stabilizarea politică și uh, situația din taberele de refugiați. Trebuie să ne concentrăm pe construcția instituțională, construirea de guverne și de construirea guvernului și construirea de spitale. Vă mulțumesc. Doamna Figueiredo. Obrigada, signore prezident. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Trebuie să ne Reafirmăm solidaritatea față de populația din Haiti care a fost afectată nu numai de cutremurul de pământ, ci și de epidemia de holeră. Trebuie să acordăm mai mult ajutor tuturor victimelor afectate, cum spuneam, de cele două catastrofe. Nu putem să tolerăm faptul că o atât de mare parte din ajutoarele promise încă nu au ajuns la destinație. Și Uniunea Europeană are datoria de a trimite toate fondurile pe care s-a angajat să le eh, debloce. Noi trebuie să dăm un exemplu în domeniu și trebuie să urmăm exemplul acelor țări din regiune, precum Cuba, care a trimis personal specializat și mai ales medici, care, cum s-a spus deja, au vindecat mai bine de, au îngrijit, mă scuzați, mai bine de 50.000 de persoane afectate de holeră. și în plus trebuie să acordăm ajutor în acele domenii uh, primordiale cum sunt uh, furnizarea de energie, de uh, apă potabilă și de îngrijiri de sănătate. Astfel vom reuși să ajutăm imediat și în viața de zi cu zi populația și apoi trebuie să insistăm asupra principiului de integritate teritorială. Pentru că poporul din Haiti și-a demonstrat în nenumărate rânduri că merită acest lucru. Acum, doamna Băsescu

Doresc uh, să vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să fiu bineînțeles. Nu am rezerve majore în legătură cu ajutorul furnizat în momentul de față de Uniunea Europeană uh, pentru Haiti. Uniunea Europeană oferă sprijin material uh, important uh, Haitiului și ne întrebăm de ce, nu, de ce și alte țări nu fac același lucru sau um, nu oferă la fel de mult ajutor. Uniunea Europeană a reacționat imediat, nu a reacționat însă imediat după cutremur. Uh, am acționat prea încet și nu ne-am coordonat suficient de bine. Care sunt concluziile pe care le trage Comisia de pe urma acestei reacții atât de încete? Uh, și uh, faptul că nu s-a oferit ajutor imediat după uh, acest dezastru. Ajutorul oferit imediat după dezastru poate să fie decisiv pentru supraviețuirea oamenilor. Grație. Vă mulțumim și ultimul orator este doamna Iar. Äh, Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, domnule comisar, cred că trebuie să spunem clar că catastrofele sunt provocate de oameni atunci când vedem ce se întâmplă acolo. Sigur că Uniunea Europeană are o răspundere foarte mare, însă mai ales uh, oamenii politici de acolo sunt responsabili și deocamdată nicio națiune nu îndrăznește să investească în această țară cu un sistem politic corupt. De aceea aș spune Comisiei că trebuie într-adevăr să continuăm să ajutăm Haiti, dar trebuie mai ales să acționăm în legătură cu infrastructura politică și acolo trebuie să investim. Cât timp nu va exista un sistem de guvernare funcțional cu un aparat politic care să funcționeze, ONG-urile nu vor putea să-și facă bine treaba. Vă mulțumesc. Are acum din nou cuvântul Comisia. Da, mă întâi cuvântul doamnei comisar Gheorgheva. Uh, thank you, Madam President. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să vă adresez mulțumiri pentru toate afirmațiile și comentariile făcute în această seară de doamnele și domnii deputați. Aș vrea să spun cinci lucru, lucruri. Vreau mai întâi să adresez mulțumiri celor care au insistat asupra faptului că guvernul din Haiti este în situație de uh, eșec total și că este unul din factorii care explică uh, situația deplorabilă de pe teren. Cutremurul de pământ nu a fost principala problemă a acestei țări, ci faptul că de ani de zile în Haiti nu exista un guvern care să merite acest nume și nu exista o infrastructură uh, instituțională care să permită ajutorarea victimelor acestei catastrofe naturale și în plus exista un mare deficit de încredere din partea locuitorilor față de guvern. Atunci când am fost acolo, toți cei care uh, mi-au vorbit mi-au spus, vă rog, nu dați banii guvernului. Și am spus, noi nu dăm banii guvernului, vrem să dăm ajutor direct. Însă, dacă este să răspundem la întrebarea cât de mult va dura pentru ca această țară să fie complet reconstruită, răspunsul este va dura mult timp, foarte mult și durata se va prelungi dacă guvernul va fi restabilit. Noi trebuie să tragem învățăminte din capacitatea de rezistență a locuitorilor din această țară. M-am întâlnit cu oameni care erau vecini de case și, și, și apoi au ajuns în tabere de refugiați unde de asemenea au continuat să fie vecini și încearcă să se întrajutoreze, încearcă uh, fiecare să furnizeze uh, serviciile de care este capabil. De exemplu, femeile uh, gătesc pentru toată lumea, uh, cei care înainte erau profesori sau învățători încearcă să reorganizeze cursuri pentru copii din aceste tabere de refugiați. Trebuie să admirăm, cum spuneam, capacitatea acestor oameni de a se organiza singuri atunci când ne uităm ce există în această seară și ce nu există, și în colaborare cu ONG-urile de pe teren am făcut tot ce am putut prin aceste programe, precum Cash for Work și uh, alte asemenea uh, proiecte pentru a ajuta direct pe oameni în viața lor de zi cu zi. Mulți dintre dumneavoastră au spus că trebuia să ne gândim ce lecții putem să tragem din ceea ce s-a întâmplat în Haiti. Eu nu cred că putem să, acuz, să fim acuzați de faptul că nu am reacționat destul de rapid. Practic 24 de ore după ce a avut loc cu tremurul, noi am deblocat primii bani, dar E adevărat că avem nevoie de o mai bună capacitate de organizare pentru a putea să trimitem mesaje de uh, alertă rapide înainte să aibă loc o catastrofă și apoi pentru a ne putea Uh, centraliza eforturile și pentru a putea trimite un ajutor bine coordonat în numele Uniunii Europene în aceste zone afectate de catastrofe. Și de aceea vreau să mulțumesc acelor oratori care au amintit de inițiativa Comisiei pentru crearea acestei forțe civile europene și acestor centre de um, alertă în caz de criză. Da, știm că există categorii foarte vulnerabile în Haiti, mai ales femeile și copiii care sunt victime ale agresiunilor sexuale. Știm, suntem perfect conștienți de faptul că femeile care uh, trăiesc singure în aceste tabere de refugiați sunt principalele uh, victime. Și vrem să ne asigurăm că se vor lua măsuri pentru a le proteja. Vreau încă o dată să vă mulțumesc pentru comentarii și pentru cei care au adus un omagiu um, um, reprezentanților ONG-urilor și celor care chiar s-au sacrificat pentru binele acestui popor. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul comisar Pibax. Like, uh... Doamnă președinte, aș dori mai întâi să mulțumesc uh, deputaților pentru solidaritatea pe care au demonstrat-o și de sprijinul demonstrat uh, Aș dori să încep cu situația politică. Într-adevăr, situația nu este ușoară. Monitorizăm situația cu atenție și oferim sprijin pentru ca alegerile, al do- al doilea, a doua rundă alegerilor uh, să se petreacă într-un climat cât mai stabil. Deci facem toate eforturile diplomatice necesare. Dar uneori eforturile diplomatice dau rezultate imediat, uh, alteori durează.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 s-a întâmplat, dar cred că, credem că în, Turiti, în Haiti există un potențial uh, de leadership politic. Și sperăm că uh, după alegeri uh, această țară va avea capacitatea politică de a conduce reconstrucția. Cooperarea pentru dezvoltare implică alegeri dificile. O alegere este facem ceva foarte vizibil care nu duce la schimbări structurale? Putem uh, finanța mii de uh, doctori, putem uh, construi o universitate nouă ca și aceste lucruri ar fi vizibile și toată lumea ar spune foarte bine. Putem dar nu este la fel de ușor să finanțăm fenomene Uh, cum ar fi securitatea pe străzi, de exemplu. O finanțăm prin intermediul uh, guvernului uh, din Haiti. Aceste eforturi sunt mai puțin vizibile, dar cred că am făcut eforturi pentru stabilizarea acestei țări. Pe, la fel, a construi case e ușor și e vizibil, dar ce facem dacă nu există infrastructură în această țară? Pentru că în infrastructură e nevoie de investiții majore. Un kilometru uh, de drum uh, costă un milion de dolari și în Haiti chiar mai mult pentru că e nevoie de întreținere și trebuie să ajutăm uh, comunitățile locale. Deci costurile sunt substanțiale și Haiti nu are acești bani. În această țară numai noi suntem implicați în infrastructura rutieră. Suntem singuri în acest domeniu. Deci cred că avem alegeri dificile de făcut și cred că trebuie să ajutăm această țară să-și facă schimbările structurale necesare. Un alt aspect care nu a fost foarte mult discutat astăzi este faptul că uh, fondurile nu trebuie să fie folosite greșit uh, și durează. Uh, nu uh, procesul nu este simplu. Să nu vă închipuiți că guvernul le dă un cont și noi vărsăm bani în contul respectiv. Nu, trebuie să verificăm ce se întâmplă cu aceste conturi. Este responsabilitatea noastră față de uh, contribuabilii europeni e nevoie de transparență și de aceea durează. Și eu cred că acest timp este folosit corect, pentru că am descoperit pentru că trebuie să ne asigurăm că fondurile sunt uh, folosite corect pentru a ajuta cu adevărat reconstru- la reconstrucția în Haiti. Vreau să vă asigur că vom face tot ce va fi necesar și din acest punct de vedere. Vă mulțumesc încă o dată pentru sprijin. Discuția a fost, uh, ne-a fost de mare ajutor, ne încurajează și vom încerca în continuare să obținem rezultate în legătură cu aspectele pe care le-ați menționat astăzi. Mulțumesc! Grație! Vă mulțumesc, domnule comisar, doamnă comisar. Am primit șase propuneri de rezoluție la sfârșitul acestei dezbateri. Dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc mâine la ora 12.30. Și acum, pe ordinea de zi, avem întrebările orale adresate Comisiei în legătură cu criza deșeurilor în regiunea Campania. Are mai, au mai întâi cuvântul autorii acestor întrebări orale, mai întâi doamna Auken.